securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de, căsătorie, de călătorie emise de statele membre. Domnul Coelho are cuvântul 4 minute. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente Jacques Barrot, caras e caros deputados. A proposta que hoje discutimos Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Propunerea discutată astăzi are scopul revizuirii regulamentului adoptat în 2004, decembrie 2004, regulament uh, care se referă la elementele de securitate și elemente biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre. Astăzi uh, funcționăm conform uh, codeciziei. Vreau să mulțumesc domnului Baro pentru uh, Uh, implicarea sa în colaborarea cu Parlamentul și în prima lectură. Vreau să mulțumesc tuturor pentru rezultatul la care am ajuns. Trebuie să ținem cont de faptul că regulamentul a intrat deja în vigoare în 2004 și din iunie toate statele membre vor trebui să strângă date uh, încă de la nașterea cetățenilor. După cum s-a arătat din studiile realizate mai multe state membre, este foarte greu uh, să se um, obțină amprentele digitale ale copiilor de sub șase ani. Legiuitorul ar putea fi competent în acest domeniu, dar Asta înseamnă că pașapoartele pentru copii ar putea fi uh, nedefinitive, deci pe un timp limitat. Acest lucru ar costa mult pentru părinți. Dorim uh, să fixăm o perioadă de patru ani de derogare pentru statele care au adoptat deja legislații cu limite inferioare, dar nu dorim ca aceasta să fie inferioară vârstei de șase ani. S-a inclus și o clauză de revizuire care stipulează că după cei patru ani, dacă suntem de acord cu toții, Comisia, în ceea ce privește amprentele și datele biometrice din statele membre, să facă un studiu pentru a fixa norme armonizate pentru toate, valabile pentru toate statele membre. Există o derogare și pentru persoanele pentru care luarea amprentelor și datelor biometrice sunt, este imposibilă din punct de vedere fizic. Există și principiul o persoană, un pașaport, deci pașaport personal pentru fiecare persoană. Acest lucru reprezintă un avantaj uh, în lupta împotriva exploatării copiilor tot pentru copii am ajuns la un acord interinstituțional, deci între cele trei instituții, pentru a proteja ai proteja tocmai de această exploatare și de răpire, de pericolul răpirii, ținând cont uh, de normele de drept civil uh, în acest domeniu. Pașapoartele sunt uh, de competența statelor membre, care deci uh, sunt responsabile de emiterea acestora, Uniunea Europeană poate interveni uh, pentru îmbunătățirea datelor biometrice din pașapoarte și documente de călătorie pentru ca acestea să fie mai sigure în momentul controlelor la frontiere. Am definit norme care permit salvgardarea exercițiului competențelor comunitare și cu, am votat uh, textul aproape în unanimitate, am limitat și uh, uzul care poate fi făcut de acest text și anume e vorba de verificarea autenticității documentelor la frontiere sau pentru verificarea uh, identității persoanei care prezintă documentele respective. E vorba și de siguranța documentelor originale pentru a garanta că persoana care prezintă pașaportul respectiv este posesorul de drept al acestuia. Ținând cont de clauza de revizuire de patru ani, după această perioadă trebuie să se introducă modificările necesare, tot conform procesului de codecizie. Trebuie să se consulte și organul uh, de gestionare a datelor personale, care de data aceasta nu a fost uh, controlat. Are cuvântul, consultat. Are acum domnul cuvântul Barou. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor europarlamentari. Doresc să mulțumesc în primul rând președintelui uh, Comisiei Libe Doresc de asemenea să mulțumesc călduros raportorului, domnul Carlos Coelho, pentru remarcabilul său raport, cât și pentru excelenta colaborare cu Comisia pe această temă foarte delicată și sensibilă. Propunerea Comisiei își propunea să introducă niște excepții armonizate la cerințele de uh, strângere a amprentelor uh, digitale, astfel încât toți cetățenii europeni să beneficieze de același tratament. În plus, Comisia mai dorea uh, să protejeze copiii împotriva traficului cu ființe umane, făcând ca principiul recunoscut pe plan internațional un, o persoană un pașaport, deci pașaport unic, să devină o obligație. Salut așadar eforturile făcute de Parlamentul European pentru a ajunge la un acord pe această propunere la prima lectură. În măsura în care amprentele digitale trebuie să fie introduse în pașapoartele emise de statele membre, cel mai târziu pe 21 iulie 2009, dacă nu s-ar ajunge, nu s-ar fi ajuns la un acord, toată lumea ar fi obligată să-și, uh, să se lase uh, amprentată chiar și nou născuții uh, atunci când călătoresc în străinătate cu un pașaport. De aceea doresc să exprim satisfacția din partea Comisiei cu privire la acest compromis negociat. Comisia acum se va înhăma Uh, conform cerințelor exprimate de Parlamentul European, uh, în modul cât mai eficient, cu putință. Deci nu are rost, insist, o să ascult acum cu mare interes intervențiile europarlamentarilor, dar uh, doresc să mulțumesc încă o dată raportorului, domnul Carlos Coelho, care a făcut o treabă foarte bună. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnelor și domnilor. Mulțumesc, domnule comisar. Și acum, uh, doamna Gacek, 4 minute. Domnule președinte, dragi colegi, în numele PPE-ului uh, doresc să spun că mă bucur că putem susține aceste propuneri. Cred că este nevoie urgentă de o de standarde comune pentru bio- verificarea datelor biometrice. Colegii poate nu știu că de acum, în momentul de față, există diferențe mari între țări în legătură cu rigurozitatea verificării fotografiilor de pe pașaport, de exemplu. Multe țări cer ca cetățenii care cer pașapoartele uh, să se prezinte în persoană împreună cu cererea de pașaport și fotografiile și atunci funcționarii pot să verifice dacă persoana respectivă seamănă cu poza depusă. În unele țări, și mai ales în Regatul Unit, se pot transmite prin poștă documentele și autenticitatea fotografiei nu este confirmată decât de un așa numit expert care sau o persoană cunoscută care cunoaște persoana care a făcut cererea de 2 ani. Această verificare poate fi făcută de dentist sau uh, de oftalmolog, dar și de un fotograf sau de un pompier. Cu tot respectul pentru uh, cei care exersează aceste profesiuni. Și în Statele Unite există, lipsesc regulile. Verificarea pozelor pentru pașapoarte pentru cei care depun prima cerere pot fi făcute uh, Uh, în facilități acceptabile. Acest lucru înseamnă că și poștașul poate să verifice identitatea. E incredibil pentru o țară care este atât de preocupată de securitate ale căror cetățeni călătoresc fără vize în Europa, că verifică astfel identitatea persoanelor. Deci, pentru ca pașapoartele să fie sigure, avem nevoie de date biometrice, de, mai ales amprente digitale, dar trebuie să ne asigurăm că și cei care strâng aceste date și le verifice respectă standardele, nu doar în Uniunea Europeană, cât și în uh, țările Uniunii Europene ale căror cetățeni sau alte țări ale căror cetățeni călătoresc fără vize în Europa și acestea trebuie să respecte aceste condiții ca și cetățenii noștri. Vă mulțumesc! Tine la Mulțumesc, doamnă Gase, care cuvântul acum numele grupului socialist, două minute, doamna Hur. Mulțumesc, domnule președinte cu, la adoptarea în 2004 a regulamentului care stabilește normele privind elementele de securitate și introducerea elementelor biometrice în, pas, în pașapartele europene, statele membre nu prevăzuseră niciun fel de derogare la această obligație de a culege amprentele digitale. Dar experiența ne demonstrează că tehnologia existentă nu ne permite încă să ne asigurăm că amprentele digitale ale copiilor mai mici de 12 ani sunt suficient de fiabile pentru a putea fi exploatate ca un element de securitate securitate în pașapoarte. Mă felicit așadar uh, pentru acest compromis pe care l-am găsit cu statele membre pentru a stabili o limită de vârstă de 12 ani pentru culegerea datelor biometrice însoțită de o clauză de revizuire în 3 ani și noi am acceptat derogarea pentru statele membre care au deja texte de lege în acest sens. Într-adevăr, utilizarea acestor date nu ar fi acceptabilă decât dacă ar permite cu adevărat să ne protejăm copiii. Ori nu se întâmplă încă așa. Rămânem însă deschiși față de o viitoare posibilă evoluție pozitivă a tehnologiei în acest domeniu, pentru că prioritatea noastră este aceea de a asigura siguranța copiilor care călătoresc singuri pentru a împiedica orice fel de răpire sau de trafic de copii. Introducerea acestor date în pașapoarte dau o falsă impresie de securitate, deoarece nu împiedică un copil să treacă vreo frontieră fără autorizare părintească. Compromisul pe care l-am găsit cu statele membre va permite Comisiei să prezinte un raport privind cerințele aplicabile minorilor care călătoresc singuri la trecerea frontierelor externe. În felul acesta vom putea propune inițiative care să garanteze o abordare europeană cât privește regulile de protejare a minorilor la trecerea frontierelor frontierelor externe ale statelor membre. Și acum, elementele biometrice ale pașapoartelor nu trebuie folosite decât pentru a verifica autenticitatea documentelor de călătorie, și elemente sensibile precum aceste date biometrice nu sunt acceptabile decât dacă sunt însoțite de reguli foarte stricte de protecție a datelor personale. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Rur! Și acum, în numele grupului ALDE, două minute și jumătate, dau cuvântul domnului Depre. Uh, oui, Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în primul rând, Aș vrea să felicit pe raportorul nostru, domnul Coelho, și de asemenea a fosta președinție franceză, care e normal să nu fie aici, pentru că au reușit să ajungă la un acord în prima lectură. Era nevoie de voință, de capacitate pentru a putea ajunge aici și pentru a face compromisurile necesare. Și în special vreau să-l felicit pe Carlos, pe raportor, pentru că a, expunerea de motive și vă invit să o citiți, dragi colegi, este o adevărată minune de inteligență și de abilitate politică. Dacă analizăm textul care ne-a fost propus, există un principiu esențial al acestui raport, un principiu revoluționar și acesta nu se referă la datele biometrice care apăruseră încă din 2004, ci acel principiu al unei persoane, un pașaport. Aceasta pune problema copiilor și a vârstei începând de la care putem prelua amprentele digitale ale acestora. E o problemă foarte dificilă, nu trebuie să ne ascundem de acest lucru și Carlos a recunoscut acest lucru. Dorim să facem tot ce putem pentru a proteja copiii, însă nu se poate face totul. Trebuie să vedem de începând de la ce vârstă putem avea date biometrice care să fie fiabile. Amprentele copiilor sunt obligatorii începând de la 12 ani în anumite state și statele care încep să preia amprentele înainte de acea vârstă, însă nu înainte de șase ani, vor menține acest lucru și comisia la anul va evalua sistemul așa cum funcționează el acum și va prevedea modificări dacă acestea sunt necesare. De aceea va trebui să așteptăm ca tehnologia să facă progrese deosebite, pentru că Idealul pentru a-i putea proteja pe toți copiii este să avem date biometrice fiabile, comparabile și aceasta cât mai repede cu putință. Și tocmai în acest sens suntem de acord cu textul care a fost prezentat și pe care vreau să-l salut încă o dată și să-l felicit pe raportor și de asemenea Comisia pentru propunerea sa și Consiliul pentru spiritul de compromis. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Depre. Acum, din partea grupului UN, doamna Angelili pentru două minute. Signor Presidente, innanzi... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să-l felicit pe raportor pentru acest raport excelent. Ca raportor pentru strategia europeană pentru drepturile minorilor, trebuie să subliniez, chiar dacă au făcut-o și alți colegi înaintea mea, anumite elemente importante din raportul Coelio. În primul rând, Apreciem uh, faptul că s-a inclus uh, principiul garantării unor norme comune pentru protecția copiilor care ies uh, în afara Uniunii Europene. În al doilea rând, principiul o persoană, un pașaport, regulă importantă pentru că se face legătura directă între datele biometrice și posesorul documentului. Astfel se evit toate aceste proceduri folosite în momentul de față care permit posibilitatea de a uh, înscrie copiii pe pașapoartele părinților. Aceste practici fac controlele identității minorilor mult mai dificile și mai puțin sigure și permit astfel sustragerea minorilor respectivi, uh, traficul de copii. În al treilea rând, raportul prevede că Comisia trebuie să facă un raport în care să examineze uh, fezabilitatea tehnică a folosirii ambientelor digitale pentru copiii sub 12 ani pentru în scopurile identificării lor. E foarte important uh, să se încerce îmbunătățirea sistemului tocmai pentru protejarea minorilor. În încheiere doresc să spun că, după părerea mea, este foarte util să se găsească pe viitor metode tehnice mai sofisticate, adecvate și sigure pentru um, a um, asigura în mod uh, sigur identitatea minorilor cât mai repede, dacă este posibil, chiar de la naștere. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Angelili, în lumele verzilor. Are cuvântul două minute doamna Stanoca. Domnule președinte, dragi colegi, în primul rând, în numele grupului Verzilor, doresc să mulțumesc domnului Coelho pentru uh, treaba excelentă pe care a făcut-o. Sigur că uh, există opinii politice diferite, dar domnul Coelho a făcut tot ce a putut mai bine pentru a se ajunge la un compromis. Grupul Verzilor se opune introducerii excesive a datelor biometrice până când s-a dovedit că este absolut necesară, dincolo de orice îndoială. Credem că implicațiile sunt absolut esențiale în ceea ce privește siguranța datelor personale și drepturile fundamentale. Noi am votat împotriva datelor biometrice în vize și suntem și împotriva introducerea acestor date în pașapoartele europene. Credem că această propunere este o posibilitate de a stabili o limită a amprentării persoanelor privind uh, documentele de călătorie. De aceea, uh, credem că s-a ajuns la un compromis cu Comisia Comisia și cu Consiliul, un compromis bun uh, în ceea ce privește stabilirea acestei vârste limite de 12 ani uh, privind amprentarea copilor și limita de 6 ani stabilită pentru alte uh, state membre. Doresc să uh, subliniez încă o dată uh, că sprijinul nostru pentru aceste limite de vârstă nu înseamnă că susținem amprentarea ca atare. Credem cu tărie că datele biometrice în pașapoarte pot fi folosite doar pentru a verifica autenticitatea documentelor sau a identității deținătorului pașaportului. Utilizarea acestor date în alte scopuri, uh, precum aplicarea legii, nu este nici legitimă, nici proporțională nu suntem de acord ca orice persoană care deține un pașaport european este un suspect a cărei, uh, ale cărui amprente trebuie să fie stocate în bazele de date. Aceasta este așadar poziția noastră. Subliniez încă o dată faptul că îl felicităm pe domnul Coelio, Comisia și Consiliul pentru că au ajuns la acest compromis. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Zdanoca. Și acum, din partea grupului GUE, pentru două minute, doamna Kaufman. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt pentru ideea ca copiii foarte mici sau bebelușii să trebuiască să uh, le fie luate amprentele digitale pentru a avea această obligație a pașaportului. Cred că ar trebui să avem o derogare pentru copii. Datele biometrice pentru copii, copii sub 12 ani, nu sunt foarte clare din punct de vedere științific. Și dacă facem acest lucru, rezultatul ar putea fi exact contrarul decât ceea ce am dorit. Deci să avem mai puțină și nu mai multă securitate. Iată de ce avem nevoie de date fiabile și nu date uh, îndoielnice. Compromisul la care s-a ajuns cu Consiliul reflectă foarte bine acest lucru și raportorul care a lucrat foarte bine este Uh, foarte determinat și Parlamentul de asemenea să ajungă la un rezultat bun. Așteptăm de asemenea un studiu prin care să vedem dacă datele biometrice sunt sau nu fiabile și în ce măsură. Și ar trebui să existe de asemenea și posibilitatea aplicării unor excepții de către statele membre care ar putea autoriza preluarea amprentelor digitale pentru copiii sub 12 ani. Cred că ar trebui să vedem că legislația europeană în ceea ce privește datele biometrice nu poate împiedica statele naționale să ia propriile măsuri. Mulțumesc, doamnă Kaufman, și acum, în numele grupului INDEM, domnul Baten, două minute. Prezent. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să spun că regulamentul unit nu respectă acest regulament pentru că nu face parte din zona Schengen, dar Guvernul britanic a spus totuși că va ține pasul cu regulamentul pentru a asigura că, guvernele sale, că documentele sale nu sunt considerente de a, clasa a doua. Consideră că această propunere este de clasa întâi? După cum se vede din acest raport, apar tot felul de probleme legătură cu autenticitatea datelor biometrice și verificarea lor. Ce fel de documente sunt folosite pentru identificarea inițială a solicitantului și cum se poate asigura cineva că acestea sunt autentice? când uh, pașaportul a fost eliberat, uh, el nu, poate, el nu este de mare folos dacă se poate verifica identitatea posesorului într-o bază de identitate centralizată. În raport se spune că trebuie să existe echipamente de stocare a informațiilor foarte sigure, dar știm cu toții din experiența Regatului Unit că nu există aceste echipamente de stocare a datelor foarte sigure informații sensibile de la milioane de oameni au fost pierdute uh, din bazele de date ale guvernului în ultimii ani. Toată lumea în Regatul Unit știe că informațiile lor personale nu sunt sigure în mâinile guvernului nostru. Acest raport nu vorbește despre uh, cât de sigure sunt tocmai datele biometrice. În uh, Regatul Unit s-a făcut un test în 2004 pentru datele biometrice și s-a arătat că uh, una dintre trei din recunoașterile faciale dau greș, uh, una din cinci din amprente și unul din 20 din, scan, din scanarea pupilei. De aceea, noi vom vota împotriva acestui raport. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul acum în numele neinscrișilor un minut, domnul Kleis. Dank u, meneer de voorzitter. De verslaggevers... Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul ne atrage atenția și pe bună dreptate asupra unor anumite aspecte ale acestui subiect atunci când este vorba de prelucrarea și de uh, utilizarea pașapoartelor de identificare a oamenilor pe această bază. Și arată foarte clar uh, că datele științifice recente le demonstrează că este cazul să mai reflectăm. De aceea, cred că este nevoie să avem o armonizare a datelor biometrice, pentru că eh, fiecare eh, lanț este doar atât de puternic pe cât e veriga sa cea mai slabă. Sistemul în eh, întregul său prezintă lacune și poate să fie uh, pătruns să, uh, de către traficul cu ființe umane, imigrație clandestină, uh, traficul cu droguri și mai departe. Este important așadar ca datele biometrice să facă parte din acest sistem. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Clas! Și acum trecem la doamna langă două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să mulțumesc raportorului, domnului Coelho. A reușit un acord în prima lectură cu Consiliul și cu Comisia. Și pot să vă spun că susțin acest acord, inclusiv acel principiu al unei persoane un pașaport. Însă aș vrea să analizez un pic acest principiu. Un principiu care dorește să evite uh, răpirea copiilor și traficul lor. Pentru că în felul acesta, în pașaport se include un chip cu date biometrice, însă aceasta se face cu un preț, cel puțin în țările pe care eu le cunosc, țări care acum trebuie să schimbe sistemul pentru că până acum copiii erau înscriși pe pașaportul copii, uh, părinților. În Olanda un pașaport costă 48 de euro iar înscrierea copilului în pașaport costă doar 8 euro. Deci o familie care are 3 copii va vedea acum costurile multiplicate cu 40 și ceva de euro pentru fiecare copil. Vom ajunge la în jur de 200 de euro pentru o familie. Un lucru care este acceptabil dacă aceasta servește interesului securității copiilor. Însă, dacă se poate răpi un copil, aceasta se poate face și fără a avea pașaportul lui. Dacă însă copilul nu poate fi înscris în pașaportul părinților, atunci mă întreb în ce măsură servește acest lucru pentru a asigura obiectivul securității. Și cum se poate controla dacă părinții dețin sau nu Uh, responsabilitatea asupra copiilor. Ar trebui să existe măsuri mai stricte și să fie armonizate pentru că până acum ele sunt diferite în diversele state membre. Aș vrea să fac de aceea un apel comisiei pentru ca aceasta să analizeze situația și să vadă în ce măsură principiul un pașaport pentru o persoană a dus la reducerea numărului de copii răpiți și, de asemenea, dacă există efecte secundare neintenționate care ar trebui să ducă la revizuirea sistemului. Ne aflăm aici în fața unui sistem pentru care e nevoie de o atenție și de o vigilanță permanentă. De aceea aș vrea să cer ca, dacă e nevoie de măsuri suplimentare, să știți că PPO-ul o va susține întotdeauna. Mulțumesc, domnul Lambrinidis. Domnule președinte, Am avut câștig de cauză pentru că nu am dorit uh, să se registreze amprentele digitale ale copilașilor de sub uh, șase ani. Este un principiu important. Aceste informații vor fi colectate doar dacă vor fi necesare și utile. Foarte des vedem uh, Consiliul și Comisia că evită astfel de lucruri în propunerile lor de texte legislative. Scopul nostru este să prevenim răpirea copiilor, exploatarea lor, traficul de copii. Trebuie să ne asigurăm că datele colectate sunt cu adevărat necesare și s-au făcut mai multe studii care arată că nu este așa. Și în șase ani, după șase ani, datele din pașapoarte nu mai sunt utile. Devin obsolete. Cred că trebuie să îi protejăm pe copii uh, și uh, pe termen lung Trebuie să ne asigurăm că introducem astfel de prevederi în momentul în care avem garanții că datele vor rămâne de actualitate și utile. Ceea ce dorim noi să facem este să ne asigurăm că vom putea stabili cu certitudine identitatea persoanelor și faptul că pașapoartele nu sunt contrafăcute. Mulțumesc, domnul Cernețchi. Șalomni Państwo, wprowadzenie paszportów zawierających biometryczne elementy Domnule președinte, introducerea acestor date biometrice în pașapoarte pentru identificarea persoanelor este menită să combată falsificarea actelor și anumite fenomene nedorite, precum imigrația clandestină. De aceea este foarte important ca acestea să fie fiabile și vorbim despre datele biometrice din pașapoarte. De aceea, așadar, avem nevoie de un grad ridicat de armonizare între statele membre. Avem încredere în uh, capacitatea de a uh, identifica aceste lucruri. În statele membre există o serie de uh, elemente obligatorii legate de eliberarea pașapoartelor. În ceea ce privește elementele de securitate, aceasta este mai eh, mică dacă nu avem eh, pașapoarte biometrice. Asta este clar eh, și trebuie să ne asigurăm că vom face tot ce putem pentru a nu avea pașapoarte contrafăcute. Mulțumesc și acum domnul Rogalski. Mulțumesc, domnule președinte. Datele de securitate și datele biometrice pentru identificarea în pașaport pot avea consecințe pozitive asupra credibilității unui document atunci când este prezentat pentru a se identifica o persoană. Spunem că dorim să combatem terorismul, crimele, terorismul și mai departe. Însă mă întreb dacă s-au făcut destule teste în ceea ce privește tehnologiile avansate despre care vorbim Statele membre ar trebui să realizeze propriile metode de inspecție și de testare și acest lucru cred că ar fi cel mai potrivit. Și există în continuare foarte multe pașapoarte care nu sunt biometrice și care sunt în circulație. Ar trebui revăzută această problemă. Cred că fiecare persoană ar trebui să aibă într-adevăr propria sa imagine în pașaport pe baza principiului o persoană, un pașaport. Însă ar trebui să vorbim aici și despre alte documente de călătorie, nu doar despre pașapoarte și întotdeauna va exista un element discreționar în aceasta. Mulțumesc, uh, domnul Adamu. Mulțumesc, domnule președinte. Este clar că regulamentul despre care discutăm poate să îmbunătățească situația în majoritatea statelor membre. Doar două sau trei state membre pot să nu ceară astfel de date biometrice. Cred că ceea ce am constatat este că avem state membre în care se poate călători fără să fie nevoie să-ți arăți pașaportul. Și cred că acest lucru va avea consecințe cu privire la dispozițiile noastre. Mă tem să nu cumva să deschidem portița posibilității de a se constitui și păstra dosare cu informații personale asupra fiecăruia dintre noi. De aceea cred că trebuie să fim foarte atenți și să ne asigurăm că aceste informații nu vor fi folosite și în alt scop. Mulțumesc foarte mult, domnul Adamu, și acum domnul Mălțer. Mulțumesc, domnule președinte. În principiu, aceste date biometrice reprezintă un instrument foarte bun pentru a evita falsificarea documentelor de călătorie. De asemenea, este un instrument de luptă împotriva criminalității organizate și împotriva imigrației ilegale. Însă trebuie să fim cu toții conștienți că E vorba aici, în primul rând, de a oferi bugetul necesar Frontexului pentru a-și îndeplini bine sarcinile. Dacă nu există frontiere interne, atunci ar trebui să protejăm foarte bine frontierele externe. Dacă există însă hackers pe internet care ne spun că le-a fost foarte ușor să intre în sistemele de baze de date și de culegere de baze de date și care ne spun că pozele pot fi foarte ușor modificate prin informatică pentru a le pune pe pașaport, atunci, iată, fiabilitatea sistemului nu este foarte clară. Mulțumesc și acum, doamna Bauer, pentru două minute. Köszönöm szépen, elnök úr, kollégák, tisztelt biztos úr! Mindenek előtt szeretném megköszönni. Mulțumesc! Aș vrea să mulțumesc mai întâi colegului Coelho pentru um, acest excelent raport. Vreau să mă concentrez asupra unui aspect al acestui raport. În ultima vreme am constatat că traficul de ființe umane, mai ales de minori, are proporții enorme în Uniunea Europeană și în afara ei. De aceea e un lucru bun faptul că minorii vor putea să iasă în afara Uniunii doar cu propriul lor pașaport. Din punctul de vedere al traficului de minori, astfel se oferă mai multă siguranță, dar Atenție, un minor care are propriul său pașaport poate să călătorească cu oricine. Îmi pare rău că nu s-a introdus în uh, acest text uh, o prevedere conform uh, căreia în pașaportul minorului să fie incluse și datele persoanelor care au autoritatea parentală revizuirea textului uh, în legătură cu trecerea frontierelor externe de către minări și cei care îi uh, acompaniază um, ar fi necesară și posibilă pe viitor. Cer comisiei să se asigure că toate organizațiile OSCE, UNICEF uh, și așa mai departe care mm, sunt de resort în acest domeniu să evalueze uh, evoluția lucrurilor și să ia măsurile necesare pentru a proteja pe minori. Pentru că experiența ne arată că din ce în ce mai mulți minori sunt victimele acestui trafic de ființe umane. Mulțumim. Are cuvântul acum un minut și jumătate domnul Franța. Domnule președinte, domnule Domnule președinte, aș vrea să mulțumesc pe raportorul nostru pentru că a reușit să facă foarte bine această muncă. În decembrie 2004, Consiliul a rugat Parlamentul să hotărească niște norme pentru securitatea pașapoartelor eliberate de către statele membre. La ora actuală trebuie să luptăm împotriva răpirii și traficului de copii utilizarea pașapoartelor copiilor în conformitate cu acel principiu o persoană, un pașaport, poate fi un element în plus pentru a lupta împotriva acestuia. Noi, în Portugalia, culegem datele și amprentele digitale pentru copii de peste șase ani. Aceasta este o realitate, iată de ce pentru noi n-a reprezentat o problemă această metodă. Este însă important să se facă și o armonizare a standardelor. Există state membre, precum Portugalia, unde s-a fixat o vârstă limită de șase ani și în felul acesta legislația noastră nu trebuie modificată. De asemenea, vrem să spunem că securitatea spațiului european nu se limitează doar la pașaport. Avem pașapoarte, într-adevăr, însă trebuie să ținem cont și de acele documente care permit liberarea pașapoartelor, documente care sunt utilizate la controlele la frontiere. Acesta este un element în plus pentru a putea garanta securitatea persoanelor. Mulțumesc și acum domnul Brec pentru două minute. Ehm, podpiram poročilo gospoda Coelja, ki je kot vedno to svoje delo odlično opravil. Ehm, Apreciez și salut raportul domnului Coeliu, care a făcut o treabă excelentă, ca de obicei. Sunt de acord și cu propunerile pe care le-am auzit astăzi, inclusiv în ceea ce privește principiul o persoană, un pașaport. Vreau însă să știu care este răspunsul la urmă, uh, din partea raportorului și a comisiei la următoarea întrebare. Ce să facem pentru copiii care călătoresc singuri, fără să fie însoțiți de părinți? Deoarece nu există o politică uniformă în ceea ce privește documentele cu care trebuie să călătorească acești copii. Raportul prevede ca documentul să, ar trebui să conțină menționarea persoanei care dă, are responsabilitate părintească asupra copilului, dar uneori copilul călătorește uh, însoțit de alte persoane din familie care nu au răspundere părintească asupra lui. În plus, mai există și un alt element care mă deranjează. Într-adevăr, cum putem să lăsăm să călătorească un copil de șase ani singur? Uh, Bun, cu avionul, hai să spunem, încă mai merge, lăsând eh, la o parte traumatismele pe care le poate suferi acest copil care călătorește singur eh, și care este după aceea, să spun, înmânat eh, unei persoane care îl așteaptă la aeroportul de sosire. Dar, în cazul în care se călătorește cu trenul sau cu autobuzul ce trebuie să facem dacă părinții nu au suficientă responsabilitate și își trimit copilul să călătorească cu autobuzul sau cu trenul singur de la o vârstă atât de fragedă. Ei bine, atunci ar trebui să ne punem și alte întrebări. De aceea, cred că ar trebui să fim mai uh, curajoși atunci când ne spunem părerea pe această temă. În plus, în ceea ce privește uh, securitatea uh, și siguranța documentelor uh, care se folosesc la eliberarea vizelor și a pașapoartelor, mă întreb dacă în țării noastre există sisteme uh, Având în vedere că există uh, sisteme care pot să permite utilizarea fraudelor pentru documentele de călătorie și a pașapoartelor. Și încă o întrebare. Ce să facem atunci când o persoană se găsește la frontieră și se constată că datele din documentul său de călătorie nu corespund cu datele din baza de date? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kreisdorfer, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În fiecare an, mii de copii sunt victimele traficului de copii și a răpirilor. Există un studiu care arată că minorii neînsoțiți sunt cei mai vizați de acest trafic. Iată de ce salutăm această propunere a Comisiei care ține cont așa cum trebuia de copii. Dacă dorim ca copiii să aibă datele biometrice incluse în pașapoartele lor începând cu anumită vârstă, nu facem acest lucru pentru că dorim să colectăm date, lucru cu care n-aș fi de acord, ci pentru că dorim să-i protejăm pe copii. Fiecare copil va avea propriul său pașaport cu date biometrice și se va spune care sunt persoanele responsabile de el și cum uh, acest lucru este foarte important pentru grupul meu, este important să avem securitate maximă pentru culegerea datelor și pentru procesarea acestor date pentru toți cetățenii. Ar trebui să știm în fiecare clipă cine și ce fel de acces are la ce fel de date. Există și mecanisme de protecție care au fost prevăzute, mecanisme foarte stricte pentru a evita abuzarea acestor informații și eu am încredere în autoritățile statului meu mai mult decât în firmele private care au practici scandaloase, care pierd date sau chiar le și vând câteodată și acest lucru mi se pare de neacceptat. Avantajul administrației publice este că este mai de încredere și cooperează cu Biroul de Protecție a Datelor la nivel european statele membre sunt obligate să se consulte cu acestea în mod obligatoriu. Mulțumesc pentru munca pe care a desfășurat-o și raportorului. Mulțumesc, domnule Kreis Dorfler, și acum doamna Zdravkova pentru două minute. Благодаря, господин председател. Уважаеми... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș vrea să-l felicit pe raportor, pe domnul Coelho, pentru acest raport echilibrat care permite asigurarea unei mai bune siguranțe a documentelor uh, și în protejarea datelor cetățenilor europeni s a propus îmbunătățiri uh, legătură cu anumite detalii tehnice pentru a preveni uh, exploatarea și traficul de ființe umane. Pentru țări uh, care au frontiere externe ale Uniunii, ca Bulgaria, în lupta împotriva crimei organizate, introducerea noilor standarde vor fi foarte importante pentru a proteja aceste granițe externe ale Uniunii. Avem uh, mulți copii uh, dispăruți în legătură cu care nu avem niciun fel de informații. Considerăm că acest text uh, oferă oportunități de îmbunătățire a securității și a standardelor pașapoartelor uh, celor mai tineri dintre cetățenii Uniunii. Astfel, se oferim mai multă securitate celor, pentru cei care călătoresc în afara Uniunii. Informații în legătură cu copiii de sub 18 uh, ani vor uh, reduce posibilitatea traficului uh, acestor copii. Bineînțeles, există consecințe pentru familiile cu mulți copii. Libera circulație acestor familii nu trebuie să fie împiedicată uh, din cauza prețului ridicat al pașapoartelor tuturor acestor copii. Cred că limita de vârstă pentru depunerea acestor documente de identitate trebuie să fie ilimitată pentru ca și cei mai tineri să poată călători. Are acum cuvântul un minut și jumătate doamna Grabowska. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. O să încep prin a felicita raportorul pentru raportul pe care l-a făcut, care este foarte bun și foarte important. În mod clar, pașaportul este un document emis de către statele membre în conformitate cu propriile lor uh, reglementări. Este însă important să ajungem la un echilibru între securitatea uh, datelor uh, de pe pașaport care ne permit să identificăm persoana care călătorește în comunitate și în același timp să ne protejăm împotriva criminalității. Și sigur că există foarte multă criminalitate de diverse tipuri. Ne dorim să luptăm împotriva imigrației clandestine, a traficului de copii, Uh, și a criminalității uh, organizate, cât și toate celelalte. Uh, asta nu înseamnă că informațiile sau datele conținute în aceste pașapoarte vor limita competențele statelor membre de a emite pașapoarte. Mai doresc să subliniez și eu acest principiu, o persoană, un pașaport în legătură cu uh, copii. Mi se pare o este, că este un principiu foarte bun. Dar asta nu trebuie să devină până la urmă o povară financiară foarte grea uh, pentru acele familii care nu își pot permite să plătească taxele în cazul în care, să spunem, au mai mulți copii. Un alt lucru uh, care s-a spus aici uh, ei uh, a fost că uh, tehnologia, sigur, evoluează foarte rapid și, deci, va trebui să avem acea clauză de revizuire <laughs> organismul de supraveghere a, european al protecției datelor este o instituție europeană și care trebuie să fie uh, obligată să intervină prin acest regulament. Mulțumesc uh, foarte mult și acum, în timp de un minut, domnul Evans. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru un raport foarte important pentru viitorul Europei și pentru cele 500 de milioane de cetățeni, pentru securitatea lor și pentru măsurile împotriva terorismului. Dacă există tehnologie tehnologia necesară, cred că ar trebui să o utilizăm. Din punctul de vedere al copiilor, domnul Angelili și alții au spus că aceasta poate fi un instrument deosebit pentru a lupta împotriva traficului de copii. Cred însă că punctul cel mai important este noul articol 3, prin care se arată că obiectivul acestor date biometrice nu este doar identificarea propriu-zisă, cât și acele date comparabile la ora actuală, majoritatea țărilor se bazează doar pe fotografii și foarte puține persoane, poate nici dumneavoastră, nici domnul Barroso, domnule președinte, nu se uită și nu arată ca în pașaport, ca în poza de acolo. De aceea, cred că există noi proceduri de identificare pe care ar trebui să le utilizăm. În ceea ce privește domnul Gaza și domnul Vatinan și contribuțiile lor, din păcate, nu mai sunt aici, e vorba de contribuții anti-britanice. Eu aș vrea să spun că sistemul britanic nu este nici mai bun, nici mai prost decât altele din Uniunea Europeană. Noi avem problemele noastre, dar putem face și mai bine și tehnologiile din secolul 21 care sunt disponibile, cred că ar trebui să le folosim și, așa cum spunea doamna Gravovska, cred că ar trebui să revizuim în mod constant aceste proceduri pentru a utiliza tehnologiile cele mai de vârf care sunt disponibile. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la sesiunea Catch the Eye și acum pentru un minut, domnul Gala. Mulțumesc! În legătură cu protecția copiilor față de traficul de ființe umane necesită introducerea pașapartelor personale pentru copii. Se pare că vorbitorul nu are microfonul pornit. Excuse me once more. <clears throat> Ochrana detii pred unosom a obchodovanim. Protecția copiilor împotriva traficului necesită introducerea pașapoartelor personale pentru copii. Uh, principiul uh, un pașaport pentru fiecare necesită sau implică faptul că copiii care ies din zona Schengen să aibă propriul lor pașaport. Astfel se permit controle simplificate la frontiere. numărul unic uh, de telefon pentru copii răpiți sau abuzați sexual, precum și pașapoartele cu date biometrice și sistemul de alertă pentru copiii pierduți vor deveni instrumente eficiente pentru protejarea copiilor împotriva răpirii. Trebuie să se asigură un nivel înalt de încredere în momentul colectării datelor biometrice. Sunt de acord că trebuie să analizăm uh, laturile negative ale colectării amprentelor în Uniunea Europeană și trebuie să ne gândim și uh, la introducerea unui sistem de comparare comun în Uniunea Europeană. Are cuvântul acum domnul Popa. Micro, micro. Felicit pe domnul Carlos Coelho pentru acest uh, raport. Uh, salut această inițiativă care reprezintă un real progres înregistrat în urma Consiliului European de la Salonic, prin stabilirea unei legături între documentul de călătorie și posesorul acestuia și prin adoptarea principiului o singură persoană un singur pașaport. doresc să subliniez trei aspecte importante în primul rând este vorba de necesitatea de a adopta principiile și excepțiile prevăzute în acest raport la rezultatele și problemele apărute în practică. <clears throat> așadar trebuie pus accentul pe termenul de revizuire de trei ani stabilit de către acesta ca termen în care atât statele membre cât și comisia trebuie să încerce să identifice recomandările între principii teoretice și impedimente practice. în al doilea rând o serioasă problemă se ridică în ceea ce privește securitatea datelor stocate și protejarea identității posesorului. în cele din urmă aș vrea să atrag atenția asupra necesității de a elabora principii comune în privința actelor necesare pentru eliberarea documentelor de călătorie sau a pașapoartelor această fază fiind esențială atât pentru asigurarea securității bazelor de date precum și pentru prevenirea falsificării acestor documente. mulțumesc. mulțumesc domnule popa și acum pentru un minut Euh, mulțumesc, domnule Coelho. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată și să vă spun că este o adevărată plăcere să lucrez cu dumneavoastră. Sunteți foarte competent întotdeauna, aveți o capacitate de a asculta și de a analiza deosebită și grație dumneavoastră am ajuns la acest rezultat. Domnule Coelho, vă puteți ridica în picioare și saluta dacă doriți. Vă permit acest lucru. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul pentru un minut domnului Marinescu. Dinte, felicit și eu uh, raportorul, bineînțeles. România a introdus începând uh, de la 1 ianuarie 2009 utilizarea pașapoartelor biometrice. Acest tip de pașapoarte prezintă 50 de elemente de siguranță și cuprinde pentru prima dată în Uniunea Europeană atât elementul de identificare facial cât și cel al amprentelor digitale românia a făcut astfel un pas important către intrarea în spaiul schengen prevăzută pentru anul. două mii unsprezece introducerea paapoartelor biometrice anulează ultima condiie de fond a includerii româniei în programul visa waiver în consecință, refuzul scutirii vizelor eh, românilor de viză pentru statele unite se bazează de acum înainte doar pe motive subiective și sper ca statele unite să ia în considerare acest lucru. felicit încă o dată raportorul pentru că aduce regulamentului îmbunătățiri importante în special crearea unui sistem european uniform pentru verificarea compatibilității dintre elementele biometrice și datele stocate în eh, cip. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Marinescu. Doamna Țicău, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Îl felicit și eu pe domnul um, raportor armonizarea la nivel european a standardelor de securitate pentru pașapoartele biometrice este o extindere a prevederilor acquis ului schengen regulamentul prevede obligația generală de furnizare a amprentelor care sunt stocate pe un cip fără contact în pașaport susțin excepțiile privind furnizarea amprentelor în cazul copiilor sub doisprezece ani și solicit revizuirea și armonizarea legislațiilor naționale specifice. consider că prelucrarea datelor din pașapoartele biometrice trebuie să se facă cu respectarea legislației comunitare privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private. comisia și statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a garanta acest lucru privind prelucrarea datelor din paaportul biometric atât la frontieră cât i în procesul de întreinere a bazelor de date aferente în situaia în care legislaia naională prevede acest lucru. atrag însă atenia că limitarea valabilităii unui paaport biometric pentru persoanele ale căror amprente sunt indisponibile temporar sau permanent la doisprezece luni sau mai puin face viaa persoanelor cu dizabilităi mai dificilă i rog comisia să reevalueze textul aferent. mulumesc. Mulțumesc, doamnă Țicău. Dau cuvântul domnului Masakis pentru un minut. Domnule președinte, niciun cetățean uh, onest din Uniunea Europeană nu ar trebui să fie îngrijorat de faptul că este vorba de uh, identitatea lui și uh, utilizarea datelor biometrice în pașaport. Dar vreau să menționez un lucru. Niciun fel de caracteristică biometrică rămâne identică din copilărie până la vârstă adultă, adultă cu excepția amprentelor digitale. Și asta se întâmplă, uh, este, ampletele sunt la fel, de, chiar de la concepere până la moarte uh, ceea ce permite identificarea unei persoane chiar la mulți ani după ce a murit, prin obținerea Uh, unor uh, mostre din uh, rămășițele corporale. Așadar, tehnologia de amprentare folosită astăzi este rapidă, este ieftină și poate fi obținută pe câteva celule, fie din mucoasa nazală sau o picătură luată din cordonul umbilical. Eh, de aceea mă gândesc că ar fi mai bine ca în viitor să ne gândim la această amprentare ADN folosind eh, un element de identificare biometrică care este garantat eh, pentru, ca fiind același pentru toți cetățenii europeni pe toată durata vieților. Mulțumesc foarte mult, domnule Mazakis, și acum, timp de un minut, domnul Perca. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc domnului Coelho și aș vrea să-l felicit pentru raportul său. Un raport cu o calitate deosebită și de altfel ne-am obișnuit cu așa ceva, pot să vă spun sincer, pentru că orice altceva ar fi o demarată de, de dezamăgire din partea noastră. Însă, ceea ce mi s-a părut excepțional este că domnul Coelho spune încă la începutul raportului că vorbim despre securitatea copiilor. Și acest lucru se poate îmbunătăți prin pașapoarte sigure și cu amprente digitale care pot determina dacă persoana este într-adevăr cea care pretinde a fi, în special atunci când e vorba de controlul la frontieră. Vorbim deci de îmbunătățirea securității pentru copii. Acum, într-adevăr, se dezbate dacă acest lucru se va aplica de la 6 ani sau de la 12 ani. Acest lucru este doar o discuție de natură tehnică. Eu n-aș avea nimic împotrivă să preluăm aceste uh, date încă de la 6 ani, pentru că e vorba de securitatea lor. De aceea, este foarte important să se respecte și protecția datelor personale. Acest lucru este evident. Orice stat democratic trebuie să facă acest lucru. Însă, dacă respectăm regulile de protecție a datelor și se aplică în același timp măsurile de securitate, atunci Uniunea Europeană va face multe progrese pentru protecția copilului. Mulțumesc și acum domnul comisar Baro. Voilà, eh bien, monsieur le président, je crois... Domnule președinte, cred că cu toții aici am adus eh, omagiu raportorului, domnului Coelio, uh, mă alătur doamnei Rur, domnule Coelio. Reluând cuvintele domnului președinte Gerard Dupré, trebuie să spun că, într-adevăr, trebuie să avem date biometrice din ce în ce mai fiabile, mai comparabile, care să ne permită și de aceea am prevăzut această revizuire, deci care să ne permită să folosim și mai bine tehnologiile cele mai avansate pentru a asigura această securitate în spațiul de libertate în care trăim. Și mă bucur de faptul că Parlamentul uh, este atât de angajat pe această cale pentru a securiza și mai mult identificarea copiilor, lucru necesar pentru securitatea lor. Mi s-a pus întrebarea dacă aveam deja dovezi în legătură cu eficacitatea acestor procese de identificare. Doar ca ne va permite să verificăm această eficacitate, dar credem că o mai bună identificare a copiilor care călătoresc singuri vor, va aduce mai multă securitate. Oricum, nu putem să nu ținem cont de acest obiectiv major. Voi da câteva răspunsuri Parlamentului la anumite întrebări. Comisia întotdeauna a pus accentul pe protecția datelor. Organul de supraveghere pentru protecția datelor a fost consultat în legătură cu propunerea inițială, a făcut observații de care s-a ținut cont de către Comisia. Aș vrea să precizez și faptul că în legătură cu elementele de identificare am, ne-am uh, armonizat standardele cu standardele Organizației Internaționale pentru Aviație Civilă. Astfel se va facilita dialogul cu Statele Unite. Aș dori să amintesc și faptul că pentru pașapoartele copiilor, într-adevăr, acesta reprezintă um, o cheltuială suplimentară pentru familii, dar acesta este hotărâtă de statele membre. Pentru a călători în spațiul Schengen nu e nevoie de pașaport, acesta este necesar doar pentru a călători în afara Uniunii. Aș vrea să spun și să confirm faptul că Comisia va face un studiu comparativ în legătură cu regulile din diferitele state membre pentru ieșirea din teritoriu a minorilor care călătoresc singuri și vom propune Consiliului măsuri pentru protecția copiilor și pentru prevenirea traficului de copii mai eficiente. Acest studiu este cerut de Parlament, este normal acest lucru și vă mă voi asigura că serviciile Comisiei vor face acest studiu în cele mai bune condiții și cât mai rapid. Asta am vrut să spun. Mulțumesc încă o dată Parlamentului că și-a dat dovadă încă o dată de participarea sa atât de constructivă la crearea legislației europene. Mulțumim, domnule comisar. La palabra ahora el ponente, señor Coelho. Și acum dau cuvântul raportorului, domnul Coelho. Că rezultă do debate e că e largamente maioritário. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, a fost o dezbatere foarte interesantă pentru care aș vrea să vă mulțumesc. Și s-a văzut că aici, la Parlament, există dorința de a lupta în mod eficient împotriva traficului de ființe umane și în special traficului de copii. Acesta este obiectivul principal al acestui nou instrument. Așa au menționat toți vorbitorii și aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere. Aș vrea de asemenea să-i spun doamnei Rur că participarea dânsei a fost esențială pentru a putea ajunge la un compromis. Au participat de asemenea domnul Baro și președinția franceză și aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru acordul interinstituțional la care s-a ajuns, și, de asemenea, să mulțumesc Comisiei pentru că a spus că este dispusă să pregătească studiile pe care le-am cerut noi Parlamentul. E vorba de acei indicatori falși de respingere și celelalte două studii menționate. Și, domnule președinte, domnul uh, deputat Brec a pus o întrebare. Ne-a întrebat dacă putem spune că eliberarea pașapoartelor este sigură. Și aș vrea să vă spun că lucrurile sunt diferite dintr-o țară în alta. Există țări unde măsurile sunt mult mai riguroase și de aceea securitatea documentelor este atât de importantă. Din păcate, Uniunea Europeană nu are competențe în acest domeniu. Eliberarea pașapoartelor este de competența națională și de aceea salut faptul că domnul Baro a spus că și Comisia dorește să participe în acest proces, pentru că nu are niciun sens să avem pașapoarte sigure dacă după aceea vedem că există o sabotare a acestui, acestui pașaport în procesul de eliberare a pașapoartelor. E vorba aici de o împărtășire a bunurilor practici pentru a avea garanții mai mari și pentru a ne asigura că pașaportul european este un instrument sigur la frontierele externe. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Coelho! Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și votul va avea loc mâine la ora 12. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume raportul domnului Capato, accesul publicului la documentele instituțiilor europene. Dau cuvântul domnului Capato pentru patru minute. Grazie, președinte. E un raport su... Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de